Bueno, vamos O să începem, vă rog. Îl așteptăm și pe domnul Broc, dar suntem atât de în urmă încât, cu permisiunea dumneavoastră, o să începem. Eh, vamos a esperar, o sea, no vamos a esperar, señor. Deci nu să-l așteptăm pe domnul Brock, pentru că suntem foarte în urmă. Când o să vină, o să se ni se alăture această audiere privind statul de drept din Turcia va fi precedată și separată de ea de un schimb de vederi cu domnul Ali Shahin, ministru adjunct pentru afaceri europene în Turcia. Era la Bruxelles și și-a manifestat interesul pentru a ni se adresa nouă membrilor Comisetului pentru Drepturile Omului. Îi dau cuvântul domnului ministru. Acum vă rog, aveți cuvântul, domnule ministru. Stimată doamnă președintă, stimați membri ai Comisiei Parlamentare, vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru organizarea acestei ședințe și vreau să vă mulțumesc pentru că după tentativa de lovitură de stat ați sprijinit statul de drept și drepturile omului în Turcia. Cu permisiunea dumneavoastră am să vorbesc în limba turcă, înțeleg că se asigură interpretarea, așa că am să trec acum la limba mea maternă. Cred că suntem gata. Öncelikle șunu söylemekte yarar var. Aș dori să vă spun următoarele lucruri. În Turcia, pe 15 iulie, să mai precis, după 15 iulie, situația s-a schimbat radical. A avut loc o tentativă de lovitură de stat și uh, perioada dinaintea încercării de lovitură de stat uh, diferă foarte mult de cea de după. Turcia a încercat să facă față consecințelor acestui eveniment. Am discutat această chestiune cu domnul Manolis, am discutat uh, evenimentele care au urmat aceste lovituri de stat și cum domnia sa vine dintr-o țară care a cunoscut și ea loviturile de stat, m-a înțeles foarte bine. E important însă ca noi să vă prezentăm și dumneavoastră o serie de aspecte referitoare la această lovitură de stat. E greu de închipuit ce înseamnă o tentativă de lovitură de stat. Unii dintre dumneavoastră probabil înțeleg ce înseamnă. Dar ce s-a întâmplat a fost următorul lucru. În seara zilei de 10 iulie, avioane militare au zburat la mică altitudine deasupra capitalei și deasupra Istanbulului. S-au auzit explozii, au început să apară informații la televizor, informații conform cărora anumite facțiuni ale armatei ar fi preluat controlul asupra unor locuri din Istanbul și Ankara, controlau un pod din Istanbul, de exemplu, Eh, am luat pe fiul meu și am mers într-una din piețele principale din Ankara. M-am întâlnit cu un prieten de-al meu, un cunoscut eh, parlamentar turc și am început să discutăm ceea ce se întâmpla. Am aflat că fusese o tentativă de lovitură de stat și că trebuia să ieșim repede în presă, să informăm eh, populația în legătură cu ceea ce se întâmplă pentru a asigura contramăsurile necesare. Am uh, mers mai departe către acea piață centrală din Ankara, unde se află și clădirea Parlamentului și în jurul uh, miezului nopții am intrat în clădirea legislativului și am venit, am cu o declarație publică spunând că s-a făcut o tentativă de lovitură de stat, sau mai precis că o lovitură de stat era în curs de desfășurare la momentul respectiv și că poporul trebuie, era chemat să iasă în stradă pentru a-i împiedica pe puciști, pentru că statul de drept era amenințat. La scurtă vreme după aceea, clădirea legislativului a fost devenit uh, ținta unui atac aerian. Situația a fost extrem de periculoasă. Atacul aerian a continuat până la 3 dimineața. Deci cam astea au fost evenimentele traumatice din acea seară. Nimic de acest gen nu s-a întâmplat în Turcia în trecut. Întregi eh, secțiuni ale clădirii au fost distruse în acest atac aerian. Și clădirile învecinate au fost atacate, alte clădiri publice au fost vizate, 231 de cetățeni care au ieșit în apărarea statului de drept au fost uciși, fie în atacuri aeriene, din elicoptere sau uciși de bombele lansate de avioane sau, evident, au fost împușcați de puciștii de la sol. Poporul s-a revoltat împotriva acestor evenimente, dar, din păcate, mulți au plătit cu viața. Nu fac aici decât să rezum ce s-a întâmplat, dar să știți că bucățile, trupurile lor sfârtecate au fost uh, expuse în fața Parlamentului. O situație cumplită, cumplită. Însă asta s-a întâmplat, cetățenii au ieșit în apărarea statului de drept și o mare parte a forțelor de ordine au făcut același lucru. În realitate, ce s-a întâmplat? Organizația teroristă a lui Fetullah Gulen a pus la cale acest puci. 40 de ani încoace, multe agenții importante din sectorul public și din sectorul privat, din administrație, au fost infiltrate uh, de această organizație, organizația lui Fetula Gülen. În ceea ce privește această organizație teroristă, trebuie să înțelegem foarte bine că într-un mod transparent pe de-o parte și într-un mod foarte camuflat pe de altă parte, această organizație a infiltrat diferite niveluri ale poliției, armatei, creând celule secrete, au infiltrat societatea civilă, mass media, și pentru că, pe de-o parte, era o organizație cu structuri vizibile, au reușit, pe de altă parte, să-și camufleze foarte bine activitățile oculte. Aveau activități extrem de vizibile, media, învățământ și așa mai departe, dar în spatele ușilor închise, Scopul lor era să submineze statul turc în integralitatea sa. Aceste eforturi au început cu mult înaintea puciului propriu-zis. Au făcut eforturi de a submina statul prin șantaj, distrugând reputația anumitor persoane, moduri mărșave, Însă punctul culminant, desigur, a fost tentativa de lovitură de stat. Deci vorbim de o tentativă de lovitură de stat venind din partea unei organizații teroriste. După 15 iulie s-a impus o restructurare a întregului aparat de stat cu eliminarea acestor elemente aceste elemente teroriste au trebuit să fie integral eliminate din sistem. Primul nostru ministru, primul ministru a invocat articolul 21 din Constituție declarând starea de urgență în țară. Starea de urgență vizează nu doar politica internă și situația internă, ci afectează și aplicarea tratatelor internaționale pe care Turcia le-a semnat. Și aici vorbim de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede anumite derogări. Articolul 15, aliniatul 3 din această Convenție Europeană a Drepturilor Omului permite anumite derogări în situații de urgență. Noi am avut o situație de urgență, eram practic în stare de asediu și, prin urmare, a fost imperios necesar să invocăm articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și să mergem mai departe încercând să îmbunătățim situația după lovitura de stat. Starea de urgență va continua până pe 30 noiembrie 2016. Nu e o situație complet de neînțeles pentru Europa și în Franța se află sub stare de, ur- stare de urgență după atacurile teroriste de acolo. Și de asemenea, în Turcia, noi ne confruntăm cu o situație care vizează întregul teritoriu al țării, o situație mult mai gravă, aș spune eu, decât cea care a dus la declanșarea stării de urgență în Franța. Oricum, asta ar fi situația în prezent. Și nu trebuie să uităm că au fost atentate teroriste și înainte atentativei de puci, atentator sinucigaș, un atac împotriva aeroportului Atatürk, însă atunci nu am declarat starea de urgență. Am reacționat însă imediat și am adus situația la normal după acele atacuri, mai ales după atacul de la aeroportul din Istanbul. declararea stării de urgență este prevăzută în Constituția turcă, vă menționam deja, articolul 21 prevede tocmai o astfel de situație și există și derogarea menționată anterior din articolul 15 al 3 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Mai mult, declararea stării de urgență a respectat etapele normale, vot în Parlament, procedura de publicare în jurnalul oficial. Și, la fel, orice prelungire a stării de urgență a respectat procedura constituțională. Totul a respectat procedura și totul s-a făcut uh, prin consens. Toate partidele din opoziție au votat pentru, au sprijinit aceste măsuri. Și de aceea am dorit să subliniem acest lucru pentru a arăta că procedura a fost democratică. Mulțumesc! Avem foarte multe întrebări. Noi uh, trebuie să încheiem însă la ora 11. O să încerc să prelungesc cu 10-15 minute, dar nu am mai mult timp la dispoziție. Uh, mai mulți colegi doresc să intervină o să dau cuvântul unui reprezentant al fiecărui grup și dacă avem mai mult timp o să mai dau cuvântul și al cuiva. Pentru că altfel domnul ministru nu va putea să răspundă. Bănuiesc că aveți întrebări adresate domnului ministru, pentru că după aceea urmează sesiunea privind Turcia și statul de drept, după ce încheiem întâlnirea cu domnul ministru Shahim. O să dau cuvântul unui reprezentant pe grup politic și apoi o să vedem ce timp ne mai rămâne pentru altcineva. Domnul Bușoi are cuvântul acum. Un minut, por favor. Un minut aveți la dispoziție. Intervenție fără microfon. Thank you very much. Eh. Mulțumesc. Avem traducere pentru turcă. Canalul 29, pe canalul 29 se aude turca. Trei uh, motive de îngrijorare în ceea ce privește situația după lovitura de stat și nu voi intra în detaliu în ceea ce privește lovitura de stat în sine. În primul rând avem informații referitoare la faptul că persoanele care au fost reținute și arestate după 15 iulie nu uh, au dreptul de a fi apărați de avocați, pentru că mulți avocați au fost de asemenea arestați și aceia care nu au fost arestați sunt intimidați. În al doilea rând, pe lângă companiile mici, mai mult de 300 de companii mari au fost uh, confiscate și naționalizate recent și vor fi revândute de către guvern. Aceste companii și activitatea lor uh, are o valoare de peste 15 miliarde de dolari și ne întrebăm cum răspunde guvernul Turciei la această situație. În al treilea rând, există multe rapoarte uh, realizate de instituții importante precum Amnesty uh, International sau Human Rights Watch că există foarte multe uh, activități de tortură asupra deținuților. Mulți dintre ei au fost găsiți uh, decedați în închisoare. Vă mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Panțeri! E solo un'osservazione molto breve, una domanda. O observație succintă și o întrebare la fel de scurtă. Articolul 15 al Convenției este aplicat dar articolul 15 prevede în mod clar că articolele 2, 3, 4 și 7 ale Convenției nu uh, au voie să fie uh, eliminate. Și ceea ce se întâmplă acolo, omoruri, tortură, ei bine, toate aceste activități atrag atenția că aceste lucruri nu sunt în regulă și că trebuie justificate în fața comunității internaționale. Domnul Damasmaca. Thank you, uh, eh, meneer de uh, Eh, bedankt. Eh, Domnule eh, viceministru, vă mulțumim pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit. Am mai analizat odată cifrele după tentativa eșuată de lovitură de stat, pe care noi cu toții o condamnăm, pentru a spune asta cât se poate de clar. Vorbim aici despre 6.000 de arestări, printre care mulți ofițeri. Și de asemenea 8.000 de concedieri în rândul uh, forțelor polițienești și, de asemenea, din justiție. 700 de judecători și procurori erau în august în arest preventiv. Mulți dintre cei arestați nu au acces la asistență juridică. Și asta și pentru că avocații sunt uh, puși sub presiune. Există rapoarte privind uh, o serie de abuzuri și aș spune că reacția autorităților turce mi se pare disproporționată în acest context. De asemenea, se face presiune și sunt amenințate mass media, mai multe ziare și posturi au fost uh, închise și mulți jurnaliști au fost de asemenea reținuți, iar amenințările depășesc uh, granița Turciei. În propria mea țară, în Belgia, există un ziar, Zaman van Dach, este versiunea belgiană a Zaman, și aceștia au trebuit să își închidă uh, aparițiile. Dumneavoastră menționați că uh, mișcarea Gulen este o organizație teroristă. Terorist însă înseamnă că se aplică violență dură într-o modalitate ilegală. Violență ilegală care uh, căreia îi cad ca victimă civilii. Vă întreb, care sunt dovezile pe care le aveți în acest sens? Pentru că sunt cuvinte grele pe care le-ați exprimat. Nu pot fi privite eventual ca un pretext pentru ca această uh, curățare disproporționată să aibă loc? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Michael. Domnul Austrevicius. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. După tentativa eșuată de lovitură de stat din iulie, Multe grupuri politice, precum al meu, ALDE, au condamnat această acțiune ilegală și pe bună dreptate. Însă, am observat că au avut loc o serie de arestări și de îndepărtări din poziție a multor uh, oameni de stat, a multor oficiali, printre care și profesori. Și aceste cifre nu sunt într-un raport de 1 la 1. Vorbim de zeci de mii și mai mult. Și vă întreb, cum explicați faptul că învățătorii, profesori au fost uh, implicați, conform uh, explicațiilor turcilor, în activități ilegale împotriva statului? Și în ce măsură principiul proporționalității a fost aplicat în uh, acest proces decizional? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hagi Georgiu. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a fi cât se poate de succint, întrebările mele au fost transmise în scris și de aceea nu voi mai pierde timp și oh, ele vor putea fi citite. În primul rând doresc să subliniez că Ceea ce am auzit în toate discuțiile cu colegii din Parlamentul turc și cu alți reprezentanți ai Partidului AC, um, sigur că uh, și noi condamnăm acest puci cât se poate de clar, însă Referitor la ceea ce s-a întâmplat de atunci încolo, suntem îngrijorați referitor la faptul dacă Turcia, după acest puci, va reuși să mai uh, asigure statul de drept. Ceea ce a spus uh, domnul Demesmaca uh, este și părerea mea, nu pot decât să accentuez acest lucru. Noi suntem îngrijorați referitor la asigurarea statului de drept în Turcia. Și un alt aspect uh, important, o problemă, printre cei reținuți și închiși se găsesc între timp mai multe mii de judecători și procurori. Și acești judecători și procurori se confruntă cu faptul că nu beneficiază de dreptul la apărare. Nu există proceduri individuale, iar organizația judecătorilor independenți a fost interzisă în Turcia și aș dori să aflu de la dumneavoastră astăzi în ce măsură judecătorii din Turcia, în procedurile pe care le pregătesc, ar putea să fie capabili să ia decizii la modul independent dacă se confruntă cu faptul că colegii lor, magistrați, s-au trezit peste noapte la închisoare pentru că au încercat să formuleze sentințe independente. Iar judecătorii din închisoare cu toții se confruntă cu faptul că li se aduce, li se reproșează că ar fi uh, avut de-a face cu acte teroriste. Așadar, cum să mai ia decizii independente judecătorii într-o situație în care urmărirea împotriva uh, unei mari părți a magistraților este în desfășurare în acest moment în Turcia? Ultimul reprezentant al grupului politic care nu a luat cuvântul acum, nu pot să dau cuvântul la altcineva. Domnul ministru trebuie să poată să răspundă. Îmi pare foarte rău, cum spuneam, suntem în multă întârziere și urmează o audiere privind drepturile omului și statul de drept în Turcia. După aceea, dumneavoastră puteți să vorbiți, dar dacă vă dau cuvântul acum, domnul ministru nu va putea răspunde. Toate grupurile au luat uh, cuvântul. Domnul Papadakis are cuvântul în încheiere. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. În esență, dorim să înțelegem uh, punctul de vedere al guvernului turc și trebuie să spun că există un semn de întrebare în contextul Convenției de la Geneva. Pentru că guvernul a ajuns să pună sub semnul întrebării uh, anumite convenții, precum Convenția de la Lausanne. Și să te întoiești de granițele internaționale, ei bine, acestea sunt uh, lucruri foarte periculoase. Au avut, au avut loc evoluții periculoase în Turcia și noi condamnăm faptul că Turcia pune sub semnul îndoielii aceste granițe internaționale. Și există o responsabilitate importantă în acest sens, pentru că o regiune cu o astfel de volatilitate este uh, periculoasă. Există vecinătatea cu Siria, unde situația este de asemenea problematică. Uh, și, de asemenea, există și alte țări care uh, sunt implicate în conflictul sirian Turcia. De asemenea, acum Turcia a invadat de asemenea teritorii irachiene. Asta ca o cireașă de pe tort. Deci, ținând cont de aceste aspecte foarte importante, acestea toate duc la o ură naționalistă. Și aș vrea să știu uh, care este părerea domnului viceministru cu privire la declarațiile care au fost făcute în ceea ce privește tratatul de la Lausanne. Toate acestea creează un teren propice pentru animozitate pe viitor. Mulțumesc! Do as your, as your best, I mean... Uh, Vă rog, dați-vă silința, domnule ministru. Değerli dragi prieteni, seara și noaptea de 15 iulie, adesea sunt întrebat ce am resimțit în, acest moment, în acel moment. Ei bine, nu mi-a fost frică. Poate că era prima dată când am fost confruntat cu eventuala mea moarte. Însă nu mi-a fost teamă, ci mi-a fost rușine. Și asta din două motive. În primul rând, Turcia este o țară dezvoltată, cu economie puternică și o democrație puternică. Sigur că anumite aspecte pot fi criticate, există anumite puncte slabe, minusuri și continuăm să ne îmbunătățim democrația. Însă, asta recunoaște toată lumea, că încercăm să progresăm, facem eforturi. De aceasta m-am uh, rușinat. Și apoi, pentru că din Europa nu s-a făcut auzită nicio voce în ceea ce privește incidentele. După a doua, a treia săptămână s-a vorbit câte puțin, însă nu s-a spus nimic cu privire la protecția democrației. Și acest lucru m-a afectat puternic la momentul respectiv. Apoi, în ceea ce privește reținerea magistraților, respectiv uh, posibilitatea de a beneficia de dreptul la apărare. Aceasta este o posibilitate și un drept al tuturor. Oricine este acuzat, într-o anumită formă, are această posibilitate de a beneficia de apărare. Toate căile de atac sunt la dispoziția acestor persoane. Săptămâna trecută s-a luat o decizie în baza căreia a fost înființat un uh, for de recurs și toate persoanele care, cărora le-au fost încălcate drepturile puteau să apeleze la acest for și puteau să solicite o reparare a drepturilor lor. au existat peste 240 de persoane omorâte, au fost foarte mulți răniți și sigur că toate aceste lucruri mai trebuie prelucrate. Noi, uh, până la momentul respectiv, nu ne mai confruntaserăm cu o situație asemănătoare. Ce putem spune despre cele 241 de persoane care au fost ucise? Drepturile acestora sunt protejate. Și cei peste 1000 de răniți. Ce putem spune despre drepturile acestora? în numele democrației, al libertății și al statului de drept, ce se face pentru aceste persoane? Vă adresez dumneavoastră întrebarea, așa cum ați adresat-o și dumneavoastră mie. Există multe persoane care sunt în arest preventiv, există alții care, uh, cărora le-a fost uh, deschis un proces, dar cu toții beneficiază de dreptul la apărare, nimănui nu îi se refuză dreptul la un avocat. Și toate toți observatorii internaționali se pot convinge de uh, veridicitatea acestor uh, demersuri. Acordurile de drept internațional, în ceea ce le privește pe acestea, de asemenea, suntem deschiși uh, pentru orice observații pe care doriți să le faceți în această privință. Până să ajungă AKP-ul la guvernare, în Turcia au existat mereu reproșuri în ceea ce privește tortura și alte asemenea activități violente. În uh, timpul guvernării AKP-ului, aceste activități au fost reduse foarte puternic. Și putem invita oricând în Turcia Comitetul pentru Prevenția Torturii pentru a se convinge de cum stau lucrurile în realitate. S-a mai adus în discuție și articolul 15 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care prevede anumite excepții în uh, starea de urgență. Toate părțile semnatare ale Convenției pot uh, exclude anumite drepturi în situațiile de urgență. Așa s-a întâmplat și cu Franța, care a solicitat acest lucru când a fost cazul. Noi am considerat că a fost vorba despre un atac important asupra stabilității constituționale ale a țării noastre, asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în Franța și avem atât o bază juridică națională, articolul 121 din Constituția turcă, precum și articolul 15 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, la care puteam să apelăm. Iar prelucrarea celor întâmplate se desfășoară în continuare și opoziția este implicată în acest proces. Există de asemenea multe exemple în Europa când s-a procedat la fel. Opt țări uh, europene au mers pe același drum înainte. Și aș mai dori să adaug un lucru. Persoanele care au organizat acest puci, Vagil Oxus, o persoană care preda la Universitatea Sacaria, E bine, acesta este un profesor de la o universitate și care a organizat o tentativă de lovitură de stat în Turcia, ceea ce ne-a arătat că există un anumit nivel în acest lanț de evenimente pe care nu îl cunoșteam, de care nu eram conștienți. Această persoană, precum și altele, care erau active în organizația teroristă a lui Gülen a reieșit din investigații că erau implicate De asemenea, un alt academician, câteva zile înainte de tentativa de lovitură de stat, a susținut că ar prefera să lucreze mai degrabă în rândurile armatei, pentru că în felul acesta ar putea să deservească țara mai bine. Astfel de declarații ne arată cât de complexă și complicată este, de fapt, întreaga situație. Și, după cum spuneam, această organizație este foarte bine interrelaționată, are uh, relații foarte bune cu instituții mediatice și ani de zile au, putat, au putut să acționeze fără să fie uh, recunoscuți. Avem nevoie de mai multe dovezi, este adevărat. Toate procedurile care se desfășoară în acest moment uh, doresc să clarifice situația, iar cei care vor fi găsiți nevinovați, bineînțeles că vor putea să-și exercite în continuare funcțiile pe care le au înainte. Ceilalți vor fi condamnați și, de asemenea, uh, pedepsiți în mod corespunzător. Am primit și câteva întrebări scrise în ceea ce privește uh, acordul de la Lausanne. Dacă este o realizare sau nu, nu cred că ar trebui să începem acum o polemică în această privință. Cred de asemenea că nu face obiectul acestei dezbateri. O procedură care să pune sub semnul întrebării acordele la Lozan nu așa are locul aici. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Nu este ultima reuniune și ultima dezbatere despre Turcia. Prezența domnului ministru este o prezență improvizată. Ceea ce urmează este o audiere cu experți și cu persoane care apără libertatea și statul de drept uh, în Turcia. Vă rog să rămâneți în sală pentru că invitații sunt deja aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vamos a proseguir. Haideți să continuăm, vă rog. A venit și domnul președinte Broc uh, ca să poată vorbi toată lumea, o să mai scurtăm din intervenții, Multe lume n-a putut să ia cuvântul până acum. Frau Präsidentin, äh, Herr Kefler. Doamna președinte, domnule Chifeloganis, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că am putut organiza această audiere astăzi aici, după cum știți, împreună cu Cati Viri. Am fost uh, în această vară, după lovitura de stat, în Turcia și a trebuit să constatăm că probabil este corect și că este bine că am condamnat această lovitură de stat. Lovitura de stat care a, a fost o intervenție militară împotriva unui guvern democratic, un puci care a presupus și un bombardament asupra Parlamentului și ca urmare a căruia am putut constata că au fost, au, aproape că ar fi fost uciși 140 de parlamentari dacă atacul respectiv ar fi aterizat, ar fi țintit câțiva metri mai încolo. Critica pe care am uh, exprimat-o vis-a-vis de evoluțiile de politică internă în ceea ce privește libertatea de exprimare și alte aspecte conexe, ei bine, eu prefer să purtăm un dialog cu un uh, guvern ales democratic decât cu un, un guvern militar. Și cred că aceasta este o premisă importantă. De asemenea, consider că ca o consecință a loviturii de stat, am uh, subestimat și noi și Turcia faptul că acolo avea loc o evoluție și că au existat diverse structuri. Uh, structurile de stat și structurile din interiorul instituțiilor publice care erau comandate, de fapt, de alte conduceri și care se dezvoltau de multă vreme. Și în felul acesta, stabilitatea în țară a fost periclitată, pentru că această lovitură de stat uh, a dus la dezvăluirea acestor structuri paralele, iar Uh, guvernul uh, și părțile guvernului ar fi colaborat cu aceste structuri interne dezvoltate în paralel. Există o colaborare de multe ori, uh, se stabilește un obiectiv și apoi apar luptele paralele. Există multe paralele în uh, istorie care se prezintă așa, însă nu este o justificare pentru o lovitură de stat a existat o astfel de cooperare, sigur, atunci când a fost vorba de uh, excluderea anumitor părți din uh, forțele armate care să fie uh, uh înlocuite, să spunem, de cei din Gülen, din mișcarea lui Gülen și a existat aici un qui care a putut fi constatat. Am ajuns la această înțelegere. Și în al treilea rând, pentru mine este important să există o Turcie care să fie de partea Occidentului. Și că trebuie să ne asigurăm că această Turcie nu merge într-o altă direcție în ceea ce privește natura uh, politicii interne și externe. Este în interesul nostru, nu numai în ceea ce privește politica migraționistă, ci și ca uh, direcție de strategie globală. Și anticipând toate aceste lucruri, nu înseamnă că suntem de acord cu tot ceea ce se întâmplă și că suntem mulțumiți. Turcia, în ceea ce privește drepturile omului și statul de drept, bineînțeles că trebuie să respecte alte standarde, așa cum o fac și alte țări, pentru că Turcia trebuie să își evalueze situația în funcție de standardele unui, unei țări candidate. O țară care dorește să adere la Uniunea Europeană și care trebuie așadar să îndeplinească aceste standarde și criterii în ceea ce privește libertatea de expresie, de apartenență etnică, statul de drept, democrația. Mulți dintre noi au sentimentul că în ultimii ani și în ultimele luni acest proces a fost mai degrabă unul uh, care nu a progresat. De aceea uh, sunt curios cum va evolua deschiderea capitolelor 23-24. Atunci vom putea avea o radiografie mai clară a situației. Însă, aceasta este o altă discuție care nu-și are locul acum. Mie mi se pare un lucru bun că această audiere are loc în acest moment. Iar întrebarea referitoare la statul de drept și la evoluțiile acestuia în Turcia, în contextul uh, unei eventuale aderări la Uniunea Europeană este binevenit. Totul trebuie privit însă în contextul prelucrării acestor evenimente recente, a loviturii de stat. Turcia se găsește în acest moment într-o stare de urgență și putem constata că au avut loc multe concedieri, au fost suspendați din funcție uh, mulți oficiali de asemenea, au fost uh, arestări. Săptămâna trecută am avut ocazia să discut cu domnul Iacland, uh, secretarul general, care a fost și el în Turcia și care a recomandat uh, anumite lucruri referitor la modul în care să se abordeze statul de drept și principiul proporționalității. Oh, el a verificat modul în care uh, persoanele concediate și cei arestați beneficiază de drepturile lor, dacă au dreptul la un avocat, dacă mai pot fi uh, reangajați. Mi se pare bine că Consiliul Europei poate verifica toate aceste lucruri și, din ceea ce mi-a spus Cathy Pierre, Turcia este dispusă să înceapă această cooperare cu Consiliul Europei, care poate uh, face aceste demersuri într-un mod rezonabil și astfel să uh, verifice situația. Cred că este datoria noastră și este de asemenea corect să subliniem că pentru noi este importantă evoluția în contextul uh, negocierilor pentru aderare dar de asemenea, trebuie prelucrate consecințele puciului, respectându-se proporționalitatea și statul de drept. De aceea cred că este interesant uh, să auzim ceea ce au de spus experții pe care i-am invitat astăzi pentru a vedea care sunt neajunsurile, ce progrese au fost înregistrate și pentru a înțelege evoluțiile viitoare și pentru a ne putea continua dialogul cu partenerii turci și a dezvolta în continuare, în continuare relația cu Turcia. Mulțumesc, domnule președinte Broc. Domnul Kefalogianis, președintele Delegației Parlamentului European, dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc doamnei uh, Elena Valenciano, președinte a Comisiei DROI și domnul Elmar Broc, președintele Comisiei AFET, pentru această audiere comună privind statul de drept în Turcia. Cooperarea dintre delegația noastră și Comisia Parlamentară Mixtă este foarte importantă pentru că trebuie să combinăm resursele și experiențele și să le folosim uh, cel mai bine cu putențe. Comisia Parlamentară Comună se întâlnește de trei ani, uh, de trei ori pe an, mă scuzați, cu cu omologii turci. Din păcate, din cauza alegerilor uh, și din cauza încercării uh, de lovitură de stat, reuniunile pentru 2016 au fost uh, amânate cu ajutorul domnului Shahin. Sperăm să putem Uh, să finalizăm uh, proiectul de agentă a reunilor noastre și să le desfășurăm spre sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2017. Este foarte importantă discuția de astăzi privind statul de drept din Turcia. Să sperăm că vom continua discuția așa la Ankara. Am solicitat autorizația excepțională uh, a Parlamentului ca să putem continua discuția și la Ankara ca să vedem ce se întâmplă în Turcia. Avem nevoie de stabilizarea Turciei și avem nevoie de un uh, aliat stabil și democratic în acea parte a Europei. Uh, în acest sens uh, s-a, s-a exprimat și ministrul care a vorbit înaintea noastră, adică uh, E vorba de uh, acordurile internaționale semnate de mai multe țări, Turcia, Grecia, Bulgaria, Germania și toate celelalte țări, Statele Unite. Este, de fapt, elementul esențial al existenței noului stat uh, democratic turc ca urmare, ca, după evoluția uh, Imperiului Otoman, a stabilizat această zonă zeci de ani E vorba de relațiile cu Grecia și cu Bulgaria, de granițele Turciei cu Siria și cu alte state de aici, statutul regiunii Kirkuk și E vorba de stabilitatea de zeci de ani a acestei regiuni. Deci avem puncte bune de la care să pornim și să evaluăm discuția apropo de ce urmează să fie făcut în Turcia pentru uh, a ajunge la uh, accesul Uniunii Europene, Turciei la Uniunea Europeană. Mulțumesc, cum am spus uh, toată ziua, suntem foarte, foarte în urmă deci fac apel la înțelegerea dumneavoastră, vă rog să vă concentrați când vorbiți, astfel încât eurodeputații să poată vorbi. E Parlament, deci trebuie în primul rând să vorbată vorbi deputații. În primul rând, foarte scurt, o să dau cuvântul uh, șefului Consiliului Europei la Bruxelles, domnul Ambert de Biolet. Cum spunea domnul președinte Brod, Consiliul Europei are un rol fundamental. Aici aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați invitat Consiliul Europei la această uh, audiere. Uh, domnul Savașovlu uh, s-a adresat adunării generale a Consiliului Europei la Strasbourg, se întâlnește cu secretarul general Asmi. SMI, și vreau să vă informez despre cooperarea continuă cu Turcia privind drepturile omului și drepturile omului. Dialogul cu Turcia are trei inițiative principale pe care vreau să vi le descriu. În primul rând, un grup de lucru privind Uh, punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a uh, Drepturilor Omului, decretele adoptate în timpul sării de urgență și uh, condițiile de detenție care au fost detectate de Comisia privind prevenirea torturii. Apoi, în primul și în primul rând, aplicarea hotărârilor curții Secretarul general în 2015 a pus la punct acest grup de lucru împreună cu ministrul de justiție din Turcia. Ultima reuniune a avut loc în iunie anul acesta și s-a referit la articolul 10 din Convenția Drepturilor Omului și articolul 11, adică libertatea de exprimare discuția a, a, s-a referit la interpretarea largă a legislației privind terorismul. Ce înseamnă actul de terorism, ce înseamnă codul de procedură penală sau codul penal. În lumina diverselor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, care au condamnat Turcia pentru încălcarea articolelor 10 și 11 ca urmare a acestor discuții, grupul de lucru a făcut propuneri care sunt acum evaluate de autoritățile turce. Scopul discuțiilor este să ajute autoritățile să pună în aplicare aceste hotărâri ale Curții Drepturilor Omului și să împiedice alte violări ale drepturilor omului cooperarea privind decretele adoptate de Turcia în timpul stării de urgență. După încercarea de lovitură de stat din iulie 2016, secretarul general a primit nota de derogare privind articolul 15.3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Uh, derogarea a intrat în vigoare imediat, a fost notificată tuturor statelor semnatare ale Convenției. Așa cum spune articolul 15, autoritățile turce au informat Secretariatul General privind măsurile luate în timpul stării de urgență, inclusiv toate decretele emise în acest timp. Eh, am studiat aceste decrete din trei puncte de vedere. În primul rând, secretarul general a primit eh, decretele și a inițiat un dialog care a dus eh, la o reuniune pe 2 septembrie. Reuniunea uh, a adunat reprezentanți ai Ministerului de Justiție din Turcia și experți ai Consiliului Europei. A, tot în septembrie a avut loc o altă reuniune la Ankara. Continuă consultările și ideea este să ne asigurăm că măsurile luate conform acestor decrete respectă proporționalitatea și sunt aplicate în conformitate cu standardele Consiliului Europei care derivă din Convenția Drepturilor Omului. O a doua inițiativă este a Comisiei de la Veneția. Experții noștri în drept constituțional uh, au invitat Comisia de, de la Veneția uh, să spună părerea despre aceste decrete, ținând cont de standardele Curții Europene a Drepturilor Romului. Comisia de la Veneția își pregătește avizul și uh, avizul acesta va fi adoptat de Comisia de la Veneția în decembrie. Comisia de la Veneția uh, de asemenea, se ocupă de o întrebare privind uh, ridicarea imunității parlamentare în Turcia. Va adopta și aici un aviz săptămâna asta la Veneția și suntem încrezători că avizul acesta va fi avut în vedere de autoritățile turce. Un al treilea element privind decretele, Comisia, Comisarul pentru Drepturile Omului, domnul Münchi, a publicat uh, uh, săptămâna trecută, vineri, un memorandum după vizita în Turcia între 28 și 30 septembrie, care prezintă viziunile comisarului privind cele mai importante probleme ale acestor decrete din perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului. Condițiile de detenție din Turcia. Comisia pentru prevenirea torturii a vizitat Turcia din 29 august până în 6 septembrie. Scopul vizitei a fost să examineze tra tratamentul și condițiile de detenție ale persoanelor care au fost arestate în legătură cu această încercare de lovitură de stat. Mai multe sute de persoane au discutat cu reprezentanții la Ankara, Istanbul și Izmir. Comisia va transmite un raport autorităților turce în noiembrie și autoritățile turce raportul va, vor publica acest raport. În încheiere vreau să spun uh, că avem o cooperare permanentă cu Turcia pe alte chestiuni care țin de drepturile omului și e vorba de programe finanțate de Comisia Europeană și mulțumim pentru acest lucru. Mulțumesc, care acum cuvântul Profesorul Leven Corcut este jurist și expert în drept constituțional, profesor de drept la Universitatea Medipol și a fost membru al Institutului Național de Drepturi ale Omului în Turcia. Aveți cuvântul, domnule profesor. I am going to speak in... Vor vorbi în limba turcă, dar dacă aveți nevoie de clarificări și explicații, pot să vorbesc din nou în limba engleză. În primul rând, firește vom vorbi despre perioada în care a avut loc încercarea de lovitură de stat, dar uh, și vom privi această chestiune din perspectiva drepturilor omului pentru că este foarte important. 241 uh, de persoane și-au pierdut viața într-o manieră violentă, sângeroasă, în primul rând din perspectiva statului de drept, aceste persoane și ce s-a întâmplat uh, cu ele este răspunderea statului și autorităților juridice care trebuie să încheteze pentru a evita toate cazurile de impunitate. Deci uh, răspunderea pentru moartea și rănirea acestor persoane trebuie avută în vedere. Trebuie să vedem cum s-a întâmplat, în ce împrejurări, cine răspunde, uh, de ce răspunde fiecare. Chestiunile acestea trebuie analizate cu multă atenție și trebuie foarte bine specificate. Și încă o dată vreau să spun că este o activitate care trebuie desfășurată în cadrul statului de drept cu respectarea regulilor statului de drept. Firește, chestiunea aceasta este de interes pentru toată opinia publică din Turcia, pentru a cultiva uh, spiritul uh, de alertă la asemenea situații. Sunt diferite proceduri care trebuie folosite, diferite instrumente care trebuie folosite ca parte a procedurilor statului de drept. Recent au fost foarte multe discuții pe această temă și, cum spunea raportul Mușnic de la Consiliul Europei, privind uh, domnul Mușnic de la Comisia pentru Drepturile Romului. În cadrul acestui raport, Uh, sunt chestiuni la care vreau să mă refer pentru că sunt extrem de importante și se referă la acest proces. Cei care lucrează în sectorul public uh, la nivelul statului, după cum știți, foarte multe persoane, foarte mulți angajați ai statului au fost înlăturați din posturile lor în, urm, în ultimele două luni, două luni și jumătate, este o cifră uriașă de persoane care a fost înlăturată și înlăturarea acestor persoane din posturile lor uh, s-a făcut ca urmare a unor decrete care au fost emise și care sunt mai degrabă uh, caracteristice unei țări aflate în tranziție sau într-un proces de tranziție către democrație. Am văzut și alte exemple asemănătoare în Polonia și în fosta Republică de uh, Iugoslava Macedoniei. Uh, de emiterea de decrete e mai degrabă tipică unor asemenea medii. Și, bineînțeles, sunt și uh, Uh, hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pe această temă. Fără îndoială, este un test uh, de mare importanță pentru un sistem și sunt patru principii care trebuie avute în vedere. Uh, înlăturarea persoanelor din funcțiile publice trebuie să se facă printr-un proces legal care să fie recunoscut, care să fie prevăzut în procedurile statului de drept și fiecare persoană care e înlăturată din funcție trebuie să fie informată privind motivele pentru care este înlăturat, persoana trebuie să fie informată de ce se face acest lucru. În cazul Turciei uh, au fost organizați că sunt membri ai unei organizații care a avut o atitudine subversivă față de stat, dar lucrul acesta trebuie să fie spus clar. În al doilea rând, trebuie să aibă dreptul la apărare, dreptul la reprezentare juridică, trebuie să aibă dreptul la asistență juridică. În Turcia sunt uh, diverse probleme aici, mici obstacole nu numai referitoare la a, a, această încercare de lovitură de stat, ci sunt evenimente din trecut în care persoanele în ceea ce privește asistența juridică și reprezentarea juridică, jurnaliștii, oameni din media, a, care au căzut victimă unor acuzații formulate împotriva lor fără reprezentare juridică sau cu o reprezentare juridică insuficientă. Apoi, uh, procedurile de apel uh, nu sunt eficiente, iar persoanele care cad în acest gen de capcană um, sunt, uh, mă rog, destul de frecvente, sunt cazuri destul de frecvente. Drepturile sociale fundamentale ale acestor persoane sunt astfel încălcate și în această situație specifică, uh, mulți funcționari publici au fost înlăturați din uh, posturi sub acuzația că au participat, că sunt membri ai unei organizații care este legată de organizarea loviturii de stat, încercării de lovitură de stat, și este foarte important să se facă o anchetă împotriva acestor persoane și, evident, procedurile juridice care au fost inițiate împotriva lor uh, sunt importante, se fac anchete, dar, într-o mare măsură, persoanele nu iau parte la procedurile respective, adică nu există o legătură între persoană și sistemul juridic uh, cu, uh, sub forma reprezentării juridice sau asistenței juridice. Și mai vreau să mă refer la un aspect. Articolul 15 din uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu dă realmente dreptul total la derogare cred că interpretarea dată de autoritățile turce nu este cea corectă. Măsurile trebuie să fie proporționale, iar în Turcia au fost luate măsuri lipsite de proporționalitate împotriva acestor persoane. Iar procedurile juridice și rezultatele uh, și hotărârile sunt de asemenea lipsite de proporționale cred că există aici chestiuni delicate legate de articolul 15 care nu au fost uh, avute în vedere. Totul trebuie să fie proporțional, iar orice derogare trebuie să implice nu un, o măsură proporțională, ceea ce nu s-a întâmplat. Cât privește lipsa de proporționalitate, am văzut multe exemple uh, Lucrul a fost uh, subliniat în raportul domnului Mușnic de la Consiliul Europei. Iar în ce privește drepturile omului, chestiunile legate de drepturile omului, firește doamna Valenciano s-a referit la încălcările drepturile omului. Cred că trebuie să vedem lucrurile într-o manieră cuprinzătoare lucrurile nu se întâmplă în vid. În ultimii 11 ani s-au făcut reforme sau reforme aparente, dar este important ca aceste reforme să fie reale, să fie profunde, să nu fie abstracte, mai ales când vorbim de protecția drepturilor omului. Trebuie să fie reforme în administrație, în uh, funcția publică, în armată, reforme care să ajungă până la persoana individuală, până la persoana fizică care face parte din aceste instituții. De asemenea, libertatea religioasă, uh, libertatea diverselor confesiuni religioase, dar și uh, exercita religia. Ă, sunt reforme care trebuie să aibă loc de asemenea. Și în cele din urmă, orice s-ar întâmpla, se va întâmpla până la urmă. Dar Turcia trebuie să respecte ă, președinta întrerupe. Vorbitorul din nou. Este absolut necesar ca Turcia să adere la elementele esențiale și la principiile Uniunii Europene, fie că este membru al Uniunii Europene, fie că va urma să devină membru al Uniunii Europene și să adere și la principiile Consiliului Europei. Este foarte important ca Turcia să fie matură în fața acestor instituții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cum spuneam, timpul nu este veșnic. Domnul Ibrahim Kabaglu, care predă la Facultatea de Drept a Universității din Marmara, Istanbul, aveți cuvânt. Merci, Madame la Présidente. Je me permets. Mulțumesc, doamnă uh, președintă. Îmi permit să intervin în limba franceză. Am uh, trimis un text de 9 pagini pentru a fi distribuit. Să evident, în 10 minute n-am să citesc acest text. Am să încerc uh, să fac însă un rezumat. Am să încep uh, cu o, o frază care se aliniază punctului de vedere exprimat de domnul ministru, e o frază spusă de colegul nostru Jean Marco, specialist în uh, studii turce. În noaptea dinspre 15-16 iulie, un adevărat uh, tentativă de lovitură de stat a ieșuat în Turcia, din fericire pentru democrație. Intervenția mea a fost uh, pregătită pe trei teme principale. Odată, deconstituționalizarea în continuitate ordinii constituționale, apoi tentativa de put și apelul la respectarea drepturilor omului pe durata tentative de lovitură de stat și apoi, după starea de urgență și decretele lege, în perspectiva statului de drept pe viitor. Deci, înainte de lovitura de stat, deconstituționalizarea în continuitatea ordinii constituționale. Ce înseamnă aceasta pentru Turcia? Înseamnă de 10 ani încoace două lucruri. Pe de o parte, o coaliție implicită sau explicită între AKP și guleniști și doi, o deconstituționalizare explicită și treptată. În acest context, dispozițiuni constituționale. trebuie să menționez două dimensiuni constituționale, una confrerile, apoi abuzul de religie, abuzul de convingeri religioase. Primele nu au statut constituțional în Turcia, dar activitățile lor, activitățile acestor confrerii s-ar putea înscrie în definiția articolului 24 care vorbește de libertate de conștiință și de organizare. Acolo se spune că riturile și ceremonii religioase sunt libere cu condiția să nu, de a nu contraveni articolului 14 din Constituție, La fel și cum articolul 17, cum conformitate cu articolul 17 din Convenția Europeană. A doua dispoziție, tot la articolul 24, spune că nimeni nu poate exploata religia și nu poate abuza de religie pentru a se opune ordinii sociale, economice și juridice a statului. E vorba de suprapunerea între aceste două domenii. Pe de o parte, comunitățile religioase, confreriile, au încălcat dispozițiile acestui articol 24 sau au abuzat de ele și guvernul, la rândul său, a făcut abuz de religie, amestecând religia în treburile statului. Dacă ne uităm la reformele făcute în ghilimele în anii anteriori, până la reforma constituțională, mai precis modificarea constituțională din 2010, În contextul acestei cooperări între guleniști și guvern, ne-a fost prezentat atunci ca o revoluție constituțională menită a restructura Curtea Constituțională și Consiliul Superior al Magistraturii în acest proces eliminarea instanțelor privind drepturile omului, în care colegul meu era membru acum 10 ani în urmă, și mergând uh, până la procese în fața curții de casație, la nivelul uh, aducerii în justiție a elementelor considerate guleniste. Continuitatea acestui proces vizează, pe de o parte, o anumită deconstituționalizare permanentă, astfel încât, după alegerea președintelui Republicii, s-a declarat că această Constituție nu mai uh, prevedea un regim parlamentar. Figur, dans uh, le même context de la de Suspendarea drepturilor deputaților practic se înscrie în același context de deconstituționalizare. Pe durata puciului s-a publicat o declarație a inițiativei democratice pe 20 iulie, iar e vorba de un avertisment uh, în 15 puncte care spunea că se condamnă tentativa de puci, și instituțiile constituționale erau invitate să respecte statul de drept. Am să vă citesc doar principiul 13 de aici, care spune că principala condiție pentru a asigura statul de drept în Turcia necesită ca legislativul, executivul și puterea judiciară să asigure un consens privind respectarea Constituției și a Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și principiile generale ale dreptului. Ce s-a întâmplat după lovitura de stat? Începând cu declararea stării de urgență și cu promulgarea decretelor lege privind statul de urgență. În cadrul constituțional, starea de urgență poate fi declarată, însă practicile adoptate în acest context nu par să respecte principiile constituționale dintr-o diversitate de motive. Odată, principiul proporționalității, în conformitate cu articolul 120 din Constituție, motivele pentru declararea statului de urgență sunt următoarele. Acțiuni violente vizând răsturnarea ordinii democratice libere și constituționale. Pornind de la acest principiu, se poate vorbi de măsuri disproporționate, se poate vorbi apoi de măsuri anticonstituționale, a trei în al treilea rând, măsuri capabile de a avea efecte pe termen lung și patru măsuri care nu au nicio legătură cu tema. 5. Încălcarea dreptului la proprietate, încălcarea libertății de expresie și măsuri care aduc atingere nucleului dur a drepturilor omului. Iată o serie întreagă de măsuri luate sau care urmează a fi luate și care ar putea fi atât anticonstituționale cât și anticonvenționale. Această întârziere de 30 de zile, prelungirea de 30 de zile pentru arestul preventiv, de exemplu, e mult prea lungă. Mai ales uh, că putem vorbi în acest context și de măsuri cu efecte pe termen lung, închiderea de spitale, de școli și așa mai departe, însă ne mai având timp la dispoziție, n-am să uh, pot să le abordez. Ce pot să vă spun este următorul lucru. Avem o Constituție, o Constituție metamorfozată după reformele făcute din 87 încoace. E suficient să respectăm această Constituție pentru a normaliza regimul constituțional. În situația actuală, o reformă constituțională nu trebuie avută în vedere. Pentru că situația cu care ne confruntăm este o situație excepțională. Dacă vrem să respectăm drepturile omului și statul de drept, avem dispozițiile necesare care ne-ar permite să normalizăm funcționarea sistemului nostru constituțional. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Da. Și acum are cuvântul doamna Emma Sinclair Webb, directoare la Human Rights Watch în Turcia. Nu are nevoie de alte prezentări. Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să iau cuvântul astăzi. În primul rând, ca și colegii mei, doresc să condamn cu fermitate tentativa de lovitură de stat din noaptea zilei 15 iulie, cu pierdere de vieți omenești în acea noapte și aș dori în același timp să repet că e nevoie ca cei răspunzători trebuie să fie uh, aduși în fața justiției și trași la răspundere. Am vorbit cu oamenii din Ankara și Istanbul despre evenimentele din acea noapte, am ne auzit povești tulburătoare despre atacuri aeriene împotriva clădirii Parlamentului, despre elicoptere care au tras în civili. Toate aceste elemente se regăsesc în raportul nostru. Însă, trecând de tentativa de lovitură de stat propriu-zisă, Perioada de după merită atenție. Populația Turciei a ieșit în stradă apărând democrația și cerând democrația, dar după lovitura de stat nu li s-a oferit democrație, li s-a oferit represiune. Această represiune a vizat sute de mii de persoane. N-am să intru aici în terminologia juridică, în chestiuni de proporționalitate sau disproporționalitate, pentru că aceste lucruri au fost deja menționate. Însă, în condițiile în care se guvernează prin decrete, în care există stare de urgență, se comit abuzuri în închisori, uh, se iau măsuri de represalii împotriva familiilor sau rudelor unor persoane suspectate că ar fi guleniste sau că ar fi participat la lovitura de stat, Eh, când mass media a fost adusă rapid la tăcere, 150 de instituții media au fost închise în, următoare, în ultimele două luni și jumătate, s-au confiscat active, eh, s-au confiscat eh, practic întregi administrații locale. Ajunge să declar că cineva e terorist și persoana respectivă își pierde locul de muncă din administrația publică, sau ajunge să fie aruncat direct în închisoare. E un climat extrem de periculos și plin de incertitudini. A fost foarte greu să facem cercetări în acest context, pentru că mult, puține persoane vor să li se dea numele. Și atunci, sigur, ni se poate spune că elementele pe care le prezentăm în raport nu sunt reale sau suficient de clare pentru că nu există niciun nume concret acolo pe sursă. Și atunci cum ar putea investiga guvernul ca să vadă care e situația concretă? E într-adevăr o problemă majoră și o recunoaștem. Însă, trebuie să vă spun că există acest memoriu, memorandum extraordinar al Consiliului Europei, cu, care vine cu foarte multe recomandări pertinente uh, referitoare la suspendarea decretelor și a stării de urgență cât mai curând posibil recunoscând în același timp uh, că a fost normal să se declare starea de urgență în condițiile tentativei de lovitură de stat. Ce am observat noi ca elemente concrete? Reținerea pe termen de 30 de zile, 5 zile fără avocat. Asta înseamnă practic detenție în izolare în Turcia. E trist că guvernele anterioare ale AKP-ului au uh, făcut eforturi serioase de a elimina această practică de detenție solitară, fără comunicare cu exteriorul. Uh, AKP-ul a venit cu aceste politici lăudabile de eliminare torturii și de îmbunătățire a practicilor juridice. Aceste noi măsuri însă ne duc înapoi la trecut. Și această evoluție este, din păcate, îngrijorătoare guvernul n-ar trebui să-și dorească acest lucru, pentru că partidul lor, AKP-ul, a făcut progrese uriașe în trecutul recent, tocmai pentru a pune capăt practicilor de tortură. S-a vorbit mult de tortură, s-a vorbit de prosta, prostul tratament aplicat uh, deținuților. Cel mai adesea persoanele vizate erau ofițerii și soldații reținuți după tentativa de lovitură de stat Sigur, pot să înțelegi mânia anumitor uh, reprezentanți ai forțelor de ordine când s-au aflat în fața puciștilor, dar această mânie trebuie controlată de autorități. Nu poți să dai, vă permiți ca mânia să, să aibă vioara întâi atunci când uh, investighezi anumiți deținuți. Am discutat și cu deținuți curzi. Proasta lor tratare continuă în locuri cum ar fi uh, Eh, direcția de poliție de pe Bulevardul Vatan și de asemenea în Ankara. Aceste concluzii vor fi făcute, au fost făcute publice și vrem să avem un dialog cu guvernul, pentru că înțelegem și noi că nu, nu credem că guvernul va dori ca aceste practici să continue. Ar mai fi câteva lucruri de menționat. Eh, raportul CPT. Sperăm că guvernul turc va permite publicarea acestui raport Guvernul ar avea foarte mult de câștigat de pe urma concluziilor acestui raport, însă sigur guvernul decide dacă se publică sau nu. Apoi, ne pare foarte rău că raportorul Națiunilor Unite pentru Tortură, Juan Mendes, nu a primit permisiunea de a veni în Turcia și de a investiga condițiile de detenție de acolo. Este un lucru absolut regretabil și sperăm că acest raportor special uh, va putea să vină în Turcia ar trebui să se întâmple chiar în acest an, fără întârziere. În prezent, uh, Turcia nu mai are niciun mecanism național de monitorizare a închisorilor. Se pot organiza în multe locuri vizite și inspecții, inclusiv pentru reprezentanții delegațiilor parlamentare. Chestiunea detenției însă e acum ca o gaură neagră, o pată neagră și guvernul Turciei nu cred că își dorește acest lucru. Am să trec rapid la criminalizarea apartenenței și a sprijinului pentru organizații teroriste. E o temă veche, am discutat despre ea ani de zile în legătură cu apartenența la grupul PKK, cei care au suspectat că ar fi membrii PKK erau considerați teroriști. Acum exact același lucru se face în legătură cu această presupusă organizație teroristă pe care guvernul o numește organizația teroristă a lui Fetullah sau gulenistă. Ce se întâmplă? Practic, toată lumea e luată la grămadă dascăli, avocați, oameni care au avut cel mai mic contact cu organizația lui Gulen sunt considerați ca membri ai unor organizații teroriste. O astfel de abordare lipsită de discernământ trebuie să înceteze. Ești terorist dacă ai o activitate criminală. Uh, acest criteriu însă pare să nu fie uh, luat în considerare în prezent. Lipsa criteriilor, pe de o parte, atunci această vinovăție globală, uh, oameni care sunt considerați a fi membri a organizației guleniste sau care au uh, venit în contact cu această organizație. Păi de venit în contact cu această organizație a venit jumătate din populația Turciei. Și atunci toți sunt teroriști, jumătate din populație? E o, o, o abordare extrem de problematică și sperăm că foarte repede se va face ordine și se va pune pe picioare un proces adecvat. Ne îngrijorează numărul mare de judecători și procurori care au fost aruncați în închisoare. 34.000 de persoane sunt în arest preventiv. 77.000 de persoane sunt uh, obiectul unor investigații juridice. 2300 aproximativ de judecători și procurori uh, în detenție, o situație extrem de gravă și cu multe, multe neclarități. Libertatea media, o altă problemă, am menționat-o, și ar mai fi o chestiune, uh, colapsul procesului de pace și situația din sud-est. Procesul de pace a oferit curzilor și populației din sud-est foarte, multor, foarte multe speranțe. De fapt, a oferit speranțe întregii populații a turcii, o speranță că acest conflict se va încheia. Din păcate, însă, sunt în ultimele luni ne-am întors la situația din trecut. 400 de mii de persoane au uh, trebuit să-și părăsească locuințele în partea de sud-est, unde au început uh, o serie de ciocniri violente în centrele orașelor, drepturile omului sunt încălcate de toate părțile în conflict și aș dori să prezint și această temă ca o temă indirect doar legată de lovitura de stat, dar totuși reală. Înseamnă că unele dintre măsurile luate în baza stării de urgență au inclus măsuri împotriva ziarelor curde, de exemplu, de opoziție, ceea ce denotă un oarecare oportunism. Sub nicio formă aceste persoane nu erau complicii puciștilor. Bine. Și în cele din urmă are cuvântă doamna Simon Gab- Ga- Gaborio, membra Consiliului de Administrație al Asociației Magistraților Europeni pentru Demografie și Libertate, MEDEL. Foarte, foarte pe scurt, ca să poată vorbi și eurodeputații. Vă rog, și la 12 jumate trebuie să încheiem. Mulțumesc. Bonjour. C'est un juge qui vous... Bună ziua, vă vorbește o judecătoare. Sunt judecător la Curtea de Apel din Paris, sunt membră fondatoare a Asociației Europene a Magistraților, magistrații europeni pentru democrație și libertate. Și vă vorbesc aici în numele unei platforme a tuturor asociațiilor de magistrați europeni. Niciodată până acum n-am fost uniți, dar acum suntem. Și de ce? Pentru că asistăm la o situație fără precedent. 2845 de magistrați în detenție. Probabil cifra nu este reală, că nu avem informații complete. 3390 revocați, asta știm sigur, pentru că decretele colective de revocare, decrete colective de revocare sunt motive, 60 de pagini, după care vine o listă de magistrați. Aceste liste au fost publicate cu numele lor în jurnalul oficial. 3390 revocați acești magistrați nu mai au dreptul de a exercita practic nicio profesie. Toate bunurile lor au fost confiscate. Și cum numele lor apar în jurnalul oficial, ei trăiesc acum sub un oprobiu total. Cum o să-și poată găsi un loc de muncă când orice profesie juridică le este interzisă de acum încolo și au fost arătați cu degetul ca teroriști într-un document public? Asta nu înseamnă că magistrații sunt deasupra legii. Magistrații, judecătorii, ca orice altă persoană, poate să, pot face obiectul unor urmăriri penale sau disciplinare, dar în contextul unor proceduri echitabile în care să își poată exprima poziția, să se poată apăra și în, ca, în care acuzațiile să le fie prezentate. Magistrații au dreptul la drept, ca și toți ceilalți dincolo de suferința proprie și suferința familiilor provocată de încarcerare, e vorba aici și de principii mai înalte. Pentru că fiecare magistrat e un fragment al puterii juridice pe care o reprezintă. Sigur, nu pot în 5 minute să vă prezint situația, însă pot să vă spun că de ani încoace, noi, Asociația Magistraților Europeni, am spus fără încetare, atenție! Statul de drept în Turcia, care a făcut progrese remarcabile, e pe cale să o ia înapoi. Șase magistrați, încă din primăvara lui 2015, se aflau deja în detenție, pentru că anchetaseră anumite persoane sau puseseră în libertate anumite persoane. Încă nu au fost judecați, sunt încarcerați de aproape 18 luni și procesul trenează. Fost magistrați care au fost uh, transferați în alte locuri, în mod mai mult sau mai puțin arbitrar, uh, din nord spre sud, în general spre frontiera cu Siria, fie că uh, existau temeri uh, că ar putea da verdicte care ar displace autorităților, fie că ar fi putut uh, susține anumite poziții indezirabile. Deci se înregistrează o degradare treptată a puterii juridice și a independenței acesteia. Consiliul Superior al Magistraturii, desemnat în 2014, a fost desemnat în condiții extrem de suspecte uh, cu presiuni asupra celorlalți magistrați și în contextul în care fusese creată o nouă organizație a magistraturii aservită puterii și ei au preluat frâiele acestui nou consiliu și au putut uh, veni cu de- decizii extrem de contestabile, cum a fost cea de revocare menționată anterior. E important ca toată lumea să înțeleagă că această situație nu poate să continue. Am să-mi permit să citez aici spusele comisarului pentru drepturile omului, care spunea că o mare provocare pentru Turcia va fi aceea de a demonstra că în contextul uh, în care mai bine de 3.000 de membri ai magistraturii au fost revocați și mii de alții au fost aruncați în închisoare, tribunalele turce vor putea totuși să ofere un tratament echitabil apărându-i împotriva încălcărilor drepturilor omului asociate cu aceste măsuri arbitrare luate de executiv sau de administrație sau chiar de puterea juridică ea însăși, pentru că acești magistrați au fost revocați în mare parte chiar de colegii lor și, practic, au fost uh, aduși într-un tribunal prezidat de colegii lor. Aceste măsuri de revocare, practic, au o valoare de lege. Nu se poate face recurs în justiție, nu se poate face recurs în fața autorităților judiciare și nu se știe dacă Curtea Constituțională turcă poate fi sesizată în acest sens. Nu știm. Oricum, Curtea Constituțională se confruntă acum cu 20.000 de sesizări din cauza acțiunilor întreprinse după puci. Nu e vorba aici de o plângere de ordin corporatist. E vorba de faptul că justiția nu mai e independentă, nu mai e imparțial, imparțială, că nu se mai poate în Turcia să ai beneficiezi de dreptul la un proces echitabil. Pentru mine, acești magistrați nu sunt niște cifre, niște numere, niște abstracțiuni. Ei cunosc și am să vă dau un exemplu. Un coleg pe care l-am chemat în Franța anul trecut pentru a vorbi despre situația din Turcia este în prezent în închisoare. E într-o celulă prevăzută pentru 9 deținuți. Acolo sunt mai bine, acum sunt mai bine de 30, 32 de oameni magistrați și alți deținuți care riscă să se comporte agresiv, știți foarte bine, când pui un magistrat în închisoare, îi pui într-o celulă separată, pentru că altfel ceilalți deținuți îi, îi vor ataca. De asemenea, nu au contact cu vreun avocat. Colegul nostru nu reușește să-și găsească un, col- un avocat care să-l apere, pentru că avocații sunt intimidați sau pentru că mulți avocați la rândul lor sunt în închisoare. Și Eh, și Baroul Național a luat poziție împotriva acestor magistrați care sunt în închisoare. Noi încercăm să găsim la nivel european avocați dispuși să pledeze pro domo fără plată în apărarea acestor persoane. Însă, eh, fică unui magistrat spunea, tatăl meu nu vrea să fie apărat de un avocat străin, pentru că uh, o să pară suspect că nu a făcut apel la un avocat turc. E un, un semnal grav de alarmă pe care îl lansăm astăzi în numele acestei platforme. Am să vă trimit un text uh, mult mai bine redactat pentru că sunt foarte multe lucruri de spus, dar timpul uh, acordat nu corespunde uh, problematicii atât de vaste. Ce pot să spun reprezentanților turci este că am plâns alături de victimele acestui puci, dar plângem acum alături de cei care sunt victimele unei represiuni arbitrare. Am avut încredere în Turcia când în 2010 a venit cu reforme importante, transformând justiția într-o adevărată justiție independentă și imparțială. Consiliul Constituțional, Curtea Constituțională Turcă a venit cu decizii extrem de curajoase, exemplare. Judecătorii începeau să fie independenți. Și dacă au anchetat politicieni de nivel înalt, nu e pentru că erau slugile lui Fethullah Gulen, ci pentru că și-au făcut meseria. Și noi în Franța începem investigații sau venim cu hotărâri juridice împotriva unor alte personaje politice. Peste tot se face acest lucru, e normal. Asta nu e suspect în sine. Noi am avut încredere în dumneavoastră și acum plângem pentru că ne pierdem această încredere și am vrea să o regăsim. Încă o dată am vrea să putem avea încredere în Turcia, pentru ca Turcia să poată să aibă statul de drept pe care marele său popor îl merită. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Mulțumim tuturor celor care au intervenit. Președinta îi dă cuvântul domnului Kefalogianis și apoi reprezentanților grupurilor politice. Putem să continuăm până la 12.45 ca să putem uh, răspunde. Mulțumesc! Acum a zis. Mr. Gill has the floor. Gib. A sosit momentul ca deputații să ia cuvântul. Domnul Gib are cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am putut lua cuvântul în prima parte a ședinței. Am avut puțin timp uh, la dispoziție și acum timpul este scurt. Am de adresat o întrebare care este foarte actuală. Am auzit lucruri interesante în ceea ce privește situație internă relatată de Consiliul Europei și alții au accentuat uh, aceste aspecte. Este vorba despre o lovitură de stat și metodele democratice nu pot fi subminate sau distruse pur și simplu printr-o lovitură de stat. Au fost menționate o serie de exemple de către oratori și, în primul rând, Turcia are nevoie de ajutor, însă nu în ceea ce privește statul de drept. Pentru că, practic, ne întoarcem la situația dinainte de puci. Sigur că ar trebui să primească ajutor de la toate forurile unde Turcia este reprezentată. Și aș vrea să știu, în calitate de participanți la discuție, cum evaluați uh, modul în care se încearcă soluționarea discuției. Stabilizarea la nivel intern din Turcia și celelalte aspecte. Sigur că dorim ca Turcia să fie un partener, să fie capabil să se ridice la acest nivel, un partener cu care să putem avea o relație bună, sănătoasă. Au fost uh, exprimate multe îngrijorări Și poate că părerea guvernului turc este diferită de cea a organizațiilor internaționale. Dar nu știu care ar putea fi calea de ieșire din această situație. Mulțumesc, domnule echip. Raportorul din partea Parlamentului European acum pe relația Uniunea Europeană-Turcia. Mulțumesc, domnule președinte. Vor fi cât se poate de succintă pentru că știu că timpul uh, curge rapid. Imediat după lovitura de stat, Turcia a avut o șansă bună. Am văzut unitate politică și necesitatea de pluralitate mediatică. Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și proteja democrația și a existat și uh, sprijin internațional. Însă, ceea ce vedem acum, la două luni, este o centralizare și mai puternică a puterii, o prelungire a, statului de, a stării de urgență și numeroase arestări, precum și concedieri. O întrebare către Consiliul Europei. Înființați un sistem de monitorizare pentru a urmări procesele și negocierile care au loc. Sunt de acord cu multe lucruri care au fost accentuate de vorbitori. Este important ca guvernul turc să pe permită uh, publicarea raportului CPT, pentru că Turcia insistă că nu uh, au loc niciun fel de activități de tortură și în felul acesta ar putea scăpa de orice învinuire de această natură. Și în ceea ce privește ce a spus dumneavoastră, sunt bucuroasă că ați menționat și situația din sud-est, pentru că în această săptămână acolo procesele au escaladat. Uh, au existat uh, omoruri uh, împotriva unor uh, personalități înalte. Deci situația de acolo a escaladat într-un mod îngrijorător. Ultima întrebare, întrebare pentru reprezentantul ONG-urilor. Există un dialog și în Turcia cu parlamentarii turci și cu guvernul turc? sau uh, această platformă, platforma europeană, este singurul loc uh, unde se întâlnesc guvernul turc și ONG-urile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Piri. Doamna Rodriguez are cuvântul. Muito obrigada. Uh, vou falar em português. Mulțumesc, voi vorbi în limba portugheză. Am fost uh, cu două luni înainte, în uh, Turcia, uh, înainte să se întâmple lovitura de stat. Aceste uh, lucruri trebuie toate discutate în detaliu și este foarte bine că putem să adresăm întrebări și lucrurile să fie adresate într-o manieră transparentă. Aș dori să mulțumesc diferiților oratori pentru cele declarate. Am avut ocazia să iau un mic dejun la Istanbul și vreau să spun lucrurilor uh, pe nume. Ceea ce a dus la tentativa eșuată de lovitură de stat, ei bine, atunci când am fost în Turcia, exista o serie de probleme cu care ne-am confruntat. De exemplu, îndeplinirea cerințelor stabilite de Uni Uniunea Europeană pentru Turcia. Exista o discrepanță clară între Constituția turcă și ceea ce se întâmpla în realitate în Turcia. Restricțiile în ceea ce privește internetul, um, peste 100.000 de, de site-uri uh, de internet care fuseseră blocate și asta se întâmpla în mai. Site-uri blocate de către guvern. Uh, de asemenea, academicieni persecutați. Și existau probleme și la nivel judiciar, probleme cu care se confruntau uh, grupurile pro-guvernamentale, libertatea de expresie era pusă sub semnul întrebării, de asemenea probleme cu refugiații și multe alte probleme. Însă, există și două mecanisme care au trebuit să fie create și a trebuit să ne uităm și la condițiile în care trăiau refugiații. În ceea ce privește starea de urgență care a fost decretată, aceasta face legătura cu un cuvânt din latină, care se referă la exercitarea justiției. Deci, guvernul va garanta statul de drept în țară. Noi nu credem însă că starea de urgență ar trebui să permită guvernului să abuzeze de această situație. Oamenii au ieșit în stradă pe 15 iulie pentru că Cetățenii turci doreau să-și protejeze țara. Nu sunt de acord cu reprezentantul uh, guvernului turc. Cred că am condamnat târziu această lovitură de stat. Ziua următoare, loviturii de stat, atunci am spus așa, că ne împotrivim și nu suntem de acord cu puciul. 200 de oameni au murit în această lovitură de stat, dar cred că jumătate dintre ei erau cei care complotaseră împotriva sistemului. Așa de fapt, o tentativă de golpe de în Turcia. De ce oh, s-a ajuns la această tentativă de lovitură de stat? Care sunt motivele care se găsesc în spatele acestui puci? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților la această discuție. A fost o discuție foarte importantă pentru mine și m-am bucurat să vă ascult. Aș dori să o citesc pe doamna Gavoria, care a spus, da, am plâns, am plâns alături de cetățenii turci și plângem și acum uh, alături de cei care sunt persecutați și deținuți în mod incorrect. Întrebarea mea este ce vom face după? Pentru că am fost buni și ne-am arătat revoltați, am denunțat actele de violență, am criticat uh, cât se poate de clar autoritățile turce și modul lor de a acționa. Sunt de acord că am făcut aceste lucruri, dar nu am fost suficient de buni încât să Uh, ne reangajăm într-un dialog pentru viitor. Pentru că, în final, ceea ce vrem să obținem este să sprijinim Turcia, cetățenii turci, nu guvernul turc, cetățenii turci, astfel încât aceștia să se angajeze în niște reforme democratice pe termen lung și să ajungă să uh, dezvolte o țară democratică care să poată desfășura toate reformele necesare la toate nivelurile. Întrebarea mea este ce putem să facem mai mult. Rolul Consiliului Europei este cât se poate de clar. Sper că vi se va permite să discutați și să spuneți lucrurile cât se poate de clar și cu o voce hotărâtă. Și ce s-a întâmplat în trecut? Și în ce, referitor la ceea ce a spus domnul Sanclari, este de asemenea foarte important. Guvernul turc trebuie să schimbe ceva. Însă ce putem să facem să ajutăm autoritățile turce pe liberalii care ne spun că Europa le întoarce spatele, pentru că nu uh, au recunoscut trauma pe care a reprezentat-o puciul pentru întreaga societate. Ce putem să facem astfel încât să arătăm că înțelegem? Așa cum a spus și noastră, domnule Sigur că cei responsabili trebuie aduși în fața justiției, dar cum facem diferența între în acest concept atât de larg al terorismului, astfel încât doar cei responsabili pentru lovitura de stat să fie aduși în fața justiției și nu uh, simpatizanții mișcării care nu au completat în mod direct? Aceasta este întrebarea mea. Cum putem acționa constructiv și să ne îndepărtăm de uh, atitudinea de revoltă și să trecem mai degrabă spre un dialog constructiv? Mulțumesc, doamna Gomez. Voi fi foarte succintă. Sunt de acord cu ceea ce uh, s-a spus aici de către uh, participanții la această discuție. Accesul la prizonieri este cât se poate de important. Turcia, dacă mai avem, uh, dacă mai are vreun pic de respect de sine, trebuie să permită raportorilor din partea Națiunilor Unite și misiunilor uh, specializate să meargă să vorbească cu prizonierii și să verifice situația în ceea ce privește tortura și alte încălcări ale drepturilor omului ca urmare a loviturii de stat. Mulțumesc, domnul Lachis. Intervenție fără microfon. Noi cu toții am citit despre ce se întâmplă în Turcia și am înțeles că statul de drept a fost încălcat acolo. Există încălcări zilnice ale drepturilor omului și este absolut ridicol să ne gândim că toate acestea au început cu data de 15 iulie viceministrul a venit în fața noastră, a analizat situația și a spus că după 15 iulie lucrurile s-au schimbat, că nimeni în Turcia nu dori să se existe o dictatură, că toată lumea sprijinea democrația. Dar după 15 iulie, deci în această perioadă, am uh, observat această situație în care drepturile omului sunt protejate, ceea ce nu se întâmplă. Chiar înainte de 15 iulie, a existat acea lege privind azilul, respectiv protecția legală a, a membrilor uh, curzi uh, ai Parlamentului. Au existat încălcări ale drepturilor omului și înainte de 15 iulie. Așadar, întrebarea care se pune este ce este de făcut, ce credeți că ar putea să facă Parlamentul European, astfel încât să protejeze drepturile cetățenilor turci și să fie respectate aceste drepturi, să avem o Turcie în care există statul de drept în beneficiul cetățenilor. Dumneavoastră Vicius, mulțumesc. Am avut câteva dificultăți uh, dar sunt de acord că nu a început totul uh, pe data de 15 iulie. Dacă este să urmăm uh, grupurile politice ale Uniunii Europene și declarațiile individuale făcute. Deja de acum trei am îngrijorarea crescândă în ceea ce privește situația care se înrăutățea în Turcia. Președintele Erdogan, uh, nu vreau să spun că duce țara către direcția europeană. Există multe dubii în ceea ce privește strategia președintelui Erdogan. Dar, după cum am spus și mai devreme, condamnăm pe deplin lovitura de stat. Sigur că nu există nicio explicație sau niciun fel de sprijin pentru acele forțe care au stat în spatele acesteia. Însă, acestea fiind spuse, avem un raport excelent din partea Consiliului Europei, iar uh, Comisia a făcut de asemenea o treabă bună, pregătind acest document de 10 pagini și punându-l la dispoziție. Întrebarea mea, în ce măsură acest document este dezbătut în Turcia? și printre experți. Pentru că, începând de la prima pagină, toate propunerile prezentate aici și recomandările, vă gândiți că dacă vor fi implementate, lucrurile se vor schimba în bine. În ce măsură este folosit ca un uh, document practic de lucru în Turcia? Mulțumesc! În șapte minute nu vom mai avea interpretare. Vom putea continua să lucrăm în limba engleză. Așadar, vă rog să interveniți doar timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Un minut, nu mai mult. Violarea drepturilor omului uh, în Turcia a fost întotdeauna o chestiune de îngrijorare în Turcia. Subiectul de astăzi este Turcia și statul de drept. Nu voi discuta despre academicieni, profesori, jurnaliști, ci mă voi concentra pe sistemul judiciar din Turcia. Dacă mii de persoane au fost stigmatizate sau au ajuns în închisoare, iar aceste persoane fac parte din sistemul judiciar, cred că lucrurile sunt de fapt destul de simple din perspectivă europeană și trebuie să îndrăznim să adresăm aceste întrebări putem avea un stat de drept, respectiv o societate democratică, într-o țară în care nu există un sistem judiciar independent, este cât se poate de simplu. Și cred că cu toții știm răspunsul. Mulțumesc, domnule Mavridis. Uh, domnule Gheorghe, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu telegrafică. Revenind la ce a spus colegii noștri, și eu am fost oarecum uh, uimită auzindu-l pe ministru care îmi spunea că nimeni din Uniunea Europeană nu a condamnat uh, lovitura de stat. Cred că toată lumea a condamnat tentativa de lovitură de stat și mă uimește și evoluția situației. Pentru că suntem mulți cei care am constatat că s-au făcut progrese în ultimii ani în, în, în materie de democrație și drepturile omului. Dar de mai mulți ani lucrurile s-au degradat și, cum spun și unii observatori, avem impresia că tentativa de lovitură de stat este un pretext pentru a accelera acest proces de degradare. Și pentru prietenii turci e o situație dramatică dacă ne gândim la evoluția situației. Îi mulțumesc uh, oratorilor, mai ales doamnei Sinclair, care ne-a atras atenția apropo de ce se întâmplă în sud-estul Turciei. Nu trebuie să fie contrabalansată aici situația. Trebuie să definim clar ce este o organizație teroristă. Nu pot să-mi dezvolt ideile, dar uh, uh oratorii au spus clar ce se întâmplă aici în raport cu magistrații în sistemul juridic. Am vorbit foarte puțin despre libertatea de exprimare în dimineața asta și este absolut fundamental. Și mă întorc către Consiliul Europei, sunt uh, o mulțime de posturi uh, de televiziune care sunt suspendate, se încalcă regiunea Telecom. Președintele, mulțumim foarte mult. For for a minute, and Mr. Lopez, and then I give the floor for two minutes to, to the minister uh, and two minutes. To... Mai au cuvântul doi colegi, apoi voi da cuvântul orat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Suntem cu toții de acord că se încalcă sistematic uh, principiul habeas corpus în Turcia, care permite protecția și garanția uh, Uh, procesuală care permite cunoașterea acuzațiilor și care se aduc unei persoane, principiul acesta este încălcat sistematic. Și spunem acest lucru condamnând foarte energic încercarea de lovitură de stat. Aș vrea să adaug câteva întrebări. Unu privind naționalizările și confiscările la diverse întreprinderi. Sigur, nu e același lucru ca încalcările fizice ale drepturilor omului, dar mă interesează chestiunea și impactul pe care poate să-l aibă asupra certitudinii juridice și apoi torturile care pot să aibă loc în închisori, în închisorile din Turcia. Întrebarea finală, ne confruntăm oare, dincolo de reacția la lovitura de stat, cu o situație care vine dinainte. E vorba de o schimbare de identitate și a statutului statului terc, o ruptură cu principiile Turciei moderne, care era un, sca, un stat de drept și relațiile cu regiunea și cu restul lumii. Mulțumesc, domnule Lopez. Domnule Epitidios. Mulțumesc foarte mult. Doream să adresez o întrebare cum este posibil ca în sistemul judiciar din, Gre- din Turcia să nu să existe uh, parțialitate când avem judecători care se uh, acuză între ei când uh, există atât de multe probleme, există o sabie a lui Democles, a lui Democles care atârnă asupra capului lor. Cum poate cineva să dovedească inocent, uh, nevinovăția unora într-un asemenea climat? Sigur că este nevoie de apărare, dar vor fi acuzați eh, dacă se apără între ei că fac parte de asemenea din uh, organizațiile teroriste. Așadar, putem vorbi de vreo imparțialitate aici? Sigur că motivele de îngrijorare sunt uh, serioase în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și tortură. Nu am niciun dubiu în acest sens, pentru că știm ce înseamnă Turcia și ce se întâmplă acolo și știm că nu există nicio cale de a repara situația față de situația actuală. Then Mr. Salin, for two minutes. Domnul Salin, două minute. Domnul Sain, două minute. Observații de final, vă rog. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor celor care au făcut observații. Noi uh, suntem deschiși la critică și vă mulțumim. Două minute uh, pentru discursul ministrului și apoi vom continua fără interpretare. M-am simțit Deci acordăm uh, traducere, vom traduce în continuare intervenția ministrului. Dacă este să auzim criticile care au fost exprimate aici, se creează impresia că am greșit cu ceva în Turcia atunci când am uh, reușit să combatem această încercare de lovitură de stat. Ca și cum ar fi uh, atât de multe probleme care s-ar fi creat și atât de multe încălcări ale drepturilor omului. Și nu este corect. A existat o tentativă eșuată de lovitură de stat și uh, au fost omorâți oameni și răniți. Clădirile au fost bombardate. Și toate aceste lucruri sunt pur și simplu uh, trecute cu vederea, cu ușurință iar măsurile de protecție care au fost luate de noi sunt criticate fără niciun fel de considerație. Nu pot să accept așa ceva. De asemenea, a fost abordată independența justiției. Nu trebuie să uităm că acum trei ani în Turcia au existat procese importante în ceea ce privește uh, acuzații de corupție. Probabil că știți foarte bine aceste lucruri și acestea au fost uh, niște etape juridice în care ne-am preocupat ca anumite persoane să fie eliminate din rândurile armatei, ale forțelor militare. Aceste persoane au fost condamnate la pedepse lungi privative de libertate. Aceste persoane au comis infracțiuni în trecut și cred că dacă dorim să depășim această situație în Turcia, trebuie să strângem rândurile, iar acești oameni trebuie eliminați din sistem. Toate deciziile care sunt luate sunt supuse controlului Parlamentului. Parlamentul ia de asemenea aceste decizii și sunt publicate în monitorul oficial. Și opoziția, de asemenea, pune umărul, colaborează. Deci toată lumea a înaintat amendamente și a dus la aceste decizii fiecare măsură care este luată în contextul acestor uh, proceduri este a fost luată în acest cadru și respectă prevederile juridice. În final, trebuie să spun că mi-aș dori ca reprezentanta drepturilor omului, este ultima propoziție, poate că ar trebui să discutăm și despre cei doi politicieni AKP care au fost uciși cu bombe în uh, autovehicule în fața instituțiilor administrative. Mulțumesc, președintele întrerupe. Vom continua ședința în engleză și franceză și vom da cuvântul acum uh, oratorilor de la prezidiu. Vom începe cu doamnele. Doamna Gaboriu. Ah, yeah.